Right, good afternoon, everyone, ladies and gentlemen. It's 10 past three. We better get starting. Um, welcome to all of you. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Este 10, este 3 și 10. Punctul 1, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu există comentarii, se adoptă ordinea de zi. 2, Comunicările ale președinției. Nu sunt din partea mea. Deci putem ajunge deja la punctul 3 schimb de opinii cu SAE privind situația din Maldive. Îi urez bun venit domnului Deepak Krishna, șef de divizie pentru Pakistan, Afganistan, Sri Lanka și Maldive. Vă mulțumesc pentru prezență. Vă mulțumesc că ați venit într-un timp atât de scurt. Cred că Sabina Lözing de la grupul GUE-NGL care m-a contactat și m-a informat că ar trebui să discutăm despre situația din Maldive. Vă mulțumesc pentru această înștiințare. Cred că sunteți de acord că evoluțiile din Maldive, cum ar fi uh, nerespectarea libertății de exprimare a opoziției, reprimarea unei părți a uh, societății civile, nerespectarea drepturilor și libertăților fundamentale și uciderea unui blogger liberal, Yamin Yashid, precum și pre- prezența unui număr mare de luptători străini. Așadar, fără întârzieri suplimentare, îi dăm cuvântul invitatului nostru, domnul Crislă, pentru a ne prezenta situația din Maldive și ulterior vom avea posibilitatea de a discuta aceste teme cu el. Avem până la 15.30, este destul de uh, scurt timp, vă rog să fiți cât de concis posibil. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, vă mulțumesc pentru această ocazie de oportunitate de a schimba opinie în legătură cu situația din Maldive, cu comisia dumneavoastră. Încep prin a spune că în 2008 uh, insulele Maldive au făcut o tranziție de la un regim autoritar de 30 de ani către un sistem democratic prin alegeri multipartite. Însă de la venirea la puterea unui a guvernului actual, în 2013, condus de președintele Jamin, situația drepturilor omului în stat este o îngrijorare pentru noi. Deplorăm că mulți lideri ai opoziției sunt în închisoare sau le sunt restrânse deplasările Asta în special datorită proiectului de lege controversat împotriva terorismului introdus în 2015. Există și un trend îngrijorător al reducerii libertății de expresie și de uh, asociere și jurnaliștii și unii jurnaliști și mass media se confruntă cu intimidări și hărțuire. Ne, pre, ne preocupă și o decizie a Curții Supreme care va avea dreptul să, deten, să hotărască legitimitatea hotărârilor Parlamentului, restrângând rolul Parlamentului și preluând efectiv din puterile parlamentare. O altă preocupare se reflectă la moratoriumul de facto a, în legătură cu pedeapsa capitală, care a fost uh, respectat până recent, însă recent administrația actuală a făcut uh, angajamente publice de a relua execuțiile. În ceea ce privește egalitatea de gen, recunoaștem eforturile guvernului de a îmbunătăți cadrul politic și eh, instituțional, însă există o violență împotriva femeilor la un nivel foarte ridicat în continuare. În ceea ce privește terorismul și eh, extremismul violent, care este o prioritate pentru guvern. S-a amendat legea terorismului din 2015, uh, devenind delict să te alături, să finanțezi uh, sau să încerci să finanțezi uh, activități teroriste, dat fiind numărul mare de uh, turiști care uh, ajung în Maldive, jumătate de milion pe an, Uniunea Europeană vrea să colaboreze strâns cu Maldivele în această problemă. Deja ați menționat uciderea brutală a bloggerului și activistului pentru drepturile omului, Jamil Rashid, în aprilie 2017. Domnul Rashid fusese amenințat cu moartea de mai multe ori pentru comentariile lui satirice în legătură cu probleme sociopolitice și pentru că susținea secularismul. Poliția din Maldive a arestat recent uh, mai mulți suspecți care au luat parte la această crimă. Toate aceste probleme pe care le-am menționat și chiar câteva altele au fost ridicate în al treilea dialog strategic UE Maldive, găzduit de Ministerul de Afaceri Externe al Maldivelor în 23 mai 2017. Maldivele nu mai eh, beneficiază de dezvol- ajutor de dezvoltare bilateral și Uniunea Europeană nu este reprezentată în Maldive, dar considerăm că există oportunități de dialog și cooperare cu uh, guvernul Maldivelor și vă uh, voi enumera câteva din aceste oportunități din punctul nostru de vedere. În primul rând, Uniunea Europeană trebuie să își folosească influența pentru a face presiune asupra guvernului Maldivelor să evalueze mai bine amenințarea de radicalizare. Uniunea Europeană poate să ajute Centrul Național de Contraterorism, recent înființat, cu capacități pentru a contracara um, propaganda teroristă. Uh, avem o, programată o conferință antiteroristă în Maldive în acest an și nu nu nostru coordonator uh, și coordonatorul european pentru uh, împotriva terorismului, domnul Gilles de Kerkov, va fi invitat. În același timp, trebuie să uh, respectăm concluziile misiunilor de monitorizare ale, ale alegerilor pentru a ne asigura că următoarele alegeri vor fi credibile, transparente și inclusive. Alegerile prezidențiale sunt programate în 2018 și Uniunea Europeană vrea să trimită observatori, monitori. Guvernul Maldivelor a invitat Uniunea Europeană să facă o evaluare la jumătatea perioadei și asta se va întâmpla și uh, în legătură cu uh, procesul alegerilor. Uniunea Europeană trebuie să susțină standardele și în special libertatea de exprimare, de întrunire și să se asigure că există spațiu pentru uh, activitățile uh, societății civile. Trebuie să se susține independența uh, aparatului judiciar și guvernul Maldivelor este dispus să implementeze alături de Uniunea Europeană un set de recomandări ale uh, misiunilor experților judiciari pe care Uniunea Europeană a finanțat-o în 2016. Această misiune dorea să reformeze cadrul legislativ în Maldive și practicile judiciare. O a doua misiune de experți a Uniunii Europene ar putea să includă consiliere pentru uh, avocatul general, uh, pentru procurorul general al Maldivelor. De asemenea, uh, susținem moratoriul, uh, susținem respectarea moratoriului în ceea ce privește pedeapsa capitală, în ceea ce privește capacitarea femeilor, uh, susținerea drepturilor omului, discriminare și abuz. În toate aceste probleme se poate înainta. În, de asemenea, în ceea ce privește schimbarea climatică, există co- colaborare în forurile internaționale și adoptarea unor strategii pe termen lung pentru o economie durabilă bazată pe energii regenerabile. Poate știți că Maldivele uh, conduc Alianța Statelor Insulă Mici, uh, ceea ce este un rol pozitiv pe care Maldivele îl pot juca în uh, comunitatea internațională. Uniunea Europeană se implică cu Maldivele uh, și în lupta împotriva pescuitului ilegal, nereportat și neraportat și ilicit. Ca democrație emergente, Maldivele se vor com- confrunta în continuare cu, provo- cu provocări. Uniunea Europeană poate să ajute Maldivele în depășirea acestor provocări. În absența unui acord cadru cu Maldivele, susținem un dialog politic cu guvernul și suntem dispuși să aprofundăm relațiile cu Maldivele, eh, sugerând îmbunătățiri și eh, asta fără a arăta cu degetul. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc eh, pentru această declarație. Avem patru, patru colegi care doresc să intervină. Domnul Danjean, domnul Panzeri, doamna Lösing și doamna Lambert acești patru vorbitori. Vom avea o singură rundă de declarații și întrebări. Sugerez uh, două minute fiecare și după aceea vom asculta pe domnul Chrysler. Domnul Danjon. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vorbesc în numele propriu al meu, ci în numele domnului Cucan, care a fost în misiunea de monitorizare în 2014 și vă citesc uh, declarația sa. Am urmărit activ uh, evoluțiile din Maldive, din uh, misiunea, de după misiunea de observare a alegerilor în 2014. Voi vizita Maldivele în, în a, mai târziu acest an și mă bucur că autoritățile din Maldive au susținut această misiune. Uh, este și mai important de vreme ce Maldivele vor avea următoarele alegeri în 2018 uh, și uh, din 2015 asistăm la o situație foarte dificilă în ceea ce privește exersarea libertăților fundamentale, cum ar fi libertatea de asociere și de exprimare cetățenii din Maldive trebuie să aibă ocazia să participe la uh, democrația uh, din țară. Uh, situația libertăților mass media rămâne problematică. Intimidarea ale jurnaliștilor duc la probleme cu exercitarea profesiilor Ahmed Hiluan lipsește în continuare. Uh, în timp ce alți jurnaliști au fost uciși. De aceea, această dezbatere este binevenită. Domnul Danjean, mulțumesc. Acum domnul Panțeri. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim foarte mult invitatului nostru care a descris foarte bine situația drepturilor omului în statul Maldive. Aș dori să subliniez însă reintroducerea de către guvern a pedepsei capitale după 100 de ani de moratoriu și aș dori să cer uh, o fermitate totală din partea SAE-ului. În aprilie, președintele Iamen a declarat că dorește să reînceapă execuțiile Legislația Maldivelor prevede pedepsa capitală pentru condamnați, inclusiv pentru minori. Trebuie să spun că o o pătrime din uh, populația carcerală trebuie deci trimisă la moarte. Trebuie să transmitem în acest context un mesaj foarte puternic împotriva acestei decizii. Aș vrea de asemenea să vă întreb dacă în lorile noastre de poziții putem de asemenea să ținem cont de un mesaj uh, care, pe care am vrea să-l transmitem, care să acompanieze campania de sensibilizare, mai ales și pentru cei care merg în Maldive ca turiști pentru ca să condiționăm acțiunea autorităților din Maldive și de astfel de constrângeri. Vă mulțumesc! Mulțumesc, iar acum doamna Lözing, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. E în regulă dacă vorbesc în germană? Da. Având în vedere evoluția viitoare demografică și democratică în același timp. După discuția pe care am avut-o cu reprezentanții opoziției, mi se pare foarte important să încercăm să împiedicăm ca până la alegerile următoare, dar bineînțeles și după aceea, mai ales acum actual, uh, având în vedere ceea ce s-a întâmplat, să mm, prevenim mm, punerea în, la închisoare a tuturor uh, politicienilor din opoziție sau omorârea lor, Uh, așa cum se întâmplă în momentul de față. Pentru că dacă până atunci au fost toți puși în închisoare sau omorâți, nici nu mai uh, merită să mergem acolo pentru că deja nu mai există opoziție la alegeri. Uh, prezint lucrurile un pic grotesc ca să înțelegeți ce vreau să spun. Lipsa de um, libertate a presei trebuie să fie evidențiată mult mai puternic, după părerea mea. Suntem puțin cam soft aici. Uh, ideea este cum am putea să păstrăm un echilibru între a face presiune și a rămâne în contact. E întotdeauna cel mai mare provocare aceasta din punct de vedere diplomatic. Întrebarea care e calea cea mai bună este cea pe care vreau să o pun. În ceea ce privește apoi terorismul, cred că dumneavoastră ați spus la un moment dat că guvernul dorește foarte mult să combată terorismul și eu mă întreb ce înțelege până la urmă guvernul prin terorism, pentru că definiția terorismului nu e întotdeauna aceeași. Dacă ne gândim, de exemplu, la domnul Erdogan, care înțelege prin terorism activitatea sindicatelor și bagă la închisoare sindicaliști. Deci, eu zic că trebuie să ne uităm, de exemplu, că per capita nu există nicio țară atât de mulți uh, luptători uh, ISIS care sunt recrutați ca din Maldive, mi se pare foarte grav. Este vorba de o disproporționalitate foarte gravă și lucrurile nu sunt foarte, nu se pupă, ca să spun așa. Ori sunt eficienți cei de la guvern și vor să combate terorismul, ori înseamnă că nu e adevărat că doresc să-l combată. Și întrebarea e ce putem să facem în acest context. Apoi aș mai vrea să pun o întrebare către dumneavoastră, ca și colegul meu, dacă ar trebui, după părerea dumneavoastră, să ne luptăm pentru ca să avem o nouă rezoluție în Parlament, pentru că lucrurile s-au schimbat foarte mult de anul trecut. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Lusing, și acum trecem la doamna Lambert de la Versi. Okay, thank you. I wasn't, um, I'm, I'm here in my... Vă mulțumesc. Sunt aici în capacitatea mea de președinte al delegației care include și Maldivele. Și am doar un lucru legat de rezoluție. Dacă uh, scriu rezoluție, trebuie să crezi că are un efect. Uh, nu cred că ne putem aștepta la un asemenea efect din uh, dacă ne uităm la o rezoluție anterioară. Mă interesează însă cum își dezvoltă Uniunea Europeană relațiile cu Maldivele și dificultățile aferente. Pentru că avem uh, contacte cu ambasada din Sri Lanka, deseori este foarte des ca, uh, este foarte greu ca ambasadorii să lucreze în uh, țara învecinată pentru că trebuie să justifice și fiecare bilet de avion chiar dacă se duc pentru convorbiri. Așadar, în ceea ce privește dezvoltarea relației cu Arabia Saudită, credeți că este ceva care este profund în societatea din Maldive sau este legat doar de acest guvern? Mulțumesc, doamna Jean Lamberts. Cred că cei patru colegi s-au exprimat, v-au pus întrebări, acum așteaptă răspunsurile dumneavoastră. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru răspunsuri, pentru întrebările interesante susținem uh, misiunea domnului Cucan, care cred că este programată pentru luna septembrie, deci uh, suntem în legătură strânsă și vom susține misiunea. Subscriu uh, declarației domnului Cucan, cred că lucrăm aici împreună cu dânsul. În ceea ce privește pedepsa cu moartea, sunt de acord că avem nevoie de o poziție mai puternică. Guvernul deja de ceva vreme a făcut uh, declarație publică în sensul că vor relua execuțiile. Nu s-a întâmplat încă acest lucru, însă trebuie să fim mai puternici. Acest subiect a fost ridicat uh, când șefii noștri de uh, divizia au vizitat Malta uh, și acest mesaj a fost transmis guvernului în sensul că Uniunea Europeană respinge din principiu o asemenea reluare a mm, execuțiilor. Turiștii ar putea să fie conștientizați în legătură cu această problemă. Este, bineînțeles, un domeniu în care uh, trebuie să începem să reflectăm cum putem să acționăm. Doamnei Lozing, uh, într-adevăr, dialogul cu opoziția este dificil, însă îl purtăm cu acest dialog cu membrii societății civile, privim, primim rapoarte în legătură cu greutățile pe care, cu care se confruntă și este dificil, pe de o parte, să încurajăm guvernul să creeze condiții de egalitate pentru toată lumea, pentru că în același timp avem o politică intenționată a anumitor uh, elemente ale guvernului, pe care unii le-au menționat deja, să elimine părți ale opoziției pentru a, ca acestea să nu poată să participe la următoarele alegeri. Cred că în dialogul nostru trebuie să fim foarte hotărâți în legătură cu așteptările Uniunii Europene legate de următoarele alegeri, normal, în mod normal programate pentru anul viitor. Terorismul reprezintă o prioritate de vârf pe agenda guvernului, însă cerem guvernului să ne furnizeze o definiție mai bună a acestor teroriști. Ce constituie un terorist? Un terorist am dori lista celor care sunt considerați ca persoane aparținând uh, grupuri, grupărilor teroriste. Ce îl transformă pe un cetățean într-un terorist? pentru că acest lucru nu este foarte clar și uh, cu o definiție vagă, legea se poate aplica foarte mm, multor uh, situații. Jean Lambert, uh, contribuția domnului Jean Lambert, reflectă într-un fel dilema noastră în sensul dezvoltării unei relații politice eficiente cu Maldivele. După cum am spus, uh, discutăm cu guvernul, nu suntem uh, reprezentați în Maldive și prin, uh, din consecință dialogul este dificil, nu este frecvent și am dorit foarte mult să avem o prezență permanentă în Maldive pentru a putea răspunde mai bine la toate provocările pe care le avem în Maldive, însă din motive bugetare, după cum știți, nu este o perspectivă foarte realistă în acest moment. În ceea ce privește Arabia Saudită, cred că, în mod sigur, există o relație care se dezvoltă, care este bazată și pe uh, afinități culturale, dar există și interese de afaceri care există acolo și trebuie să uh, ținem cont și de aceste aspecte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, uh, domnule Crislă, pentru prezența dumneavoastră la comisia noastră. A fost, uh, au fost informații importante. Dacă vom avea o nouă rezoluție, grupurile politice vor trebui să o decide, nu Comisia AFET, însă uh, putem discuta uh, această posibilitate. Trecem la punctul 4, 15 minute, instituirea unui instrument care contribuie la stabilitate și pace. Acest punct este examinarea amendamentelor pentru această propunere legislativă. Este a tre- al treilea schimb de opinie în comisia noastră ca urmare a dezbaterii cu SAE și cu serviciile comisiei din 21 martie și discuția proiectului de raport în mai. 99 de amendamente au fost depuse, termenul este 8 mai la ora 11 pe lângă cele 10 amendamente propuse de raportor la proiectul de raport. Îi dau cuvântul acum raportorului, domnului Arnu, domnul Arnu Danjon. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Nu o să vorbesc prea mult pentru că am discutat deja, după cum ați zis și dumneavoastră înainte, despre acest text de două ori în cadrul comisiei noastre și am avut mai multe discuții de asemenea și cu colegii de la alte grupuri. Vreau să mulțumesc foarte mult tuturor grupurilor care au participat la discuții. După cum am zis atunci când am prezentat raportul, este vorba într-adevăr de un text tehnic, în sensul că este vorba de un regulament. Deci trebuie să lucrăm la un text juridic și, din perspectiva mea, cel mai important este să putem aplica acest text într-un termen rezonabil pentru că e vorba de utilitatea și eficiența misiunilor pe care le trimite Uniunea Europeană în locuri dificile, în zone de criză, precum Mali, Africa Centrală sau uh, toate celelalte facilități care ne vor permite să obținem rezultatele pe care le dorim. E vorba și de un instrument care este așteptat de către cei care merg acolo, care se ocupă de misiunile acestea sau de cei care sunt în țările terțe și așteaptă ajutor. Urgența este așadar justificată și din această perspectivă vreau să adaug că e vorba deci de o activitate tehnică pe care a trebuit să o desfășurăm pe un text legal. Discuția a fost însă și pretextul pentru o dezbatere politică foarte legitimă, cu poziții clare, care sunt exprimate de către diferite grupuri. Unele dintre ele au spus încă de la început că bazele legale ale acestui text nu erau garantate și deci au avut o abordare diferită de cea pe care o alesesem noi și eu, eu respect acest lucru. Alte grupuri mi-au urmat recomandările și uh, mulțumesc foarte mult pentru aceasta. Apoi am avut o dezbatere foarte interesantă pe care am purtat-o cu grupul SCD pe dimensiunea politică și bugetară a instrumentului. Respect uh, dimensiunea aceasta în mod deosebit și trebuie să știm că pe ce vom vota și ceea ce vom discuta este un lucru tranzitoriu care va fi valabil pentru următorii trei ani. E clar că mai multe obiecții care au fost mai ales menționate de către colegii mei socialiști uh, se referă la sustenabilitatea bugetară și politică a unui astfel de instrument. Și eu înțeleg exact remarca lor. Dar cred că această dezbatere va urma. La un moment dat va trebui ca și Comisia și Consiliul, dacă doresc ca acest instrument să devină unul uh, permanent, să facă propuneri noi. Eu cred de asemenea, din acest punct de vedere, că obiecțiile și remarcile care au fost formulate au fost considerate. Iată de ce am propus și vom vedea dacă putem să punem în aplicare ce am propus eu, o formulă de compromis care să permită, pe de-o parte, adoptarea textului pe care îl vedem acum și păstrarea sa cât se poate de mult în forma originală care permite o garanție juridică și bugetară în același timp. În același timp, însă, și vom vedea în funcție de forma pe care o vom alege, după cum au cerut unele grupuri, fondurile care trebuie utilizate pentru instrument nu trebuie să vină din instrumentul de cooperare și dezvoltare. Iar eu aș vrea să trecem dorința lor în textul pe care îl vom adopta. Iată deci unde ne aflăm în momentul de față, dacă însă compromisul politic pe textul original nu va putea să aibă loc, Vom discuta la ultima reuniune, așa cum am discutat și la ultima reuniune a raportorilor din umbră, să găsim uh, compromisuri care să acoperă cât se poate de mult uh, cele uh, amendamentele care nu pun problemă, dar sigur va fi mai dificil de reconciliat pentru că sunt anumite elemente la care nu am găsit în cazul acela niciun consens. Mulțumesc! Mulțumesc, Arnaud Donjon! Este a treia ocazie de dezbatere pentru subiectul acesta. Am foarte mulți colegi însă care doresc să ia cuvântul. Domnul Mamikens, Fleckenstein, Leeds, Vestesen, Vautmans, Lochpiller, doamna Lösing și domnul Carver. O să încercăm să nu depășim un minut, vă rog, pentru intervenții. O să începem cu raportorii din umbră de fapt, raportorul din partea DEVE mai întâi, domnul Verinen, are cuvântul acum. Stimate domnule președinte, am fost prezent la reuniunea raportorilor din umbră prezidată de către domnul Donșon, care a înaintat două amendamente de compromis. Unul pentru excluderea ICSP-ului și altul uh, despre alte condiții necesare. La aceste două reuniuni am uh, avut o discuție uh, despre finanțabilitate, am avut o discuție cu privire la excluderea instrumentului pentru dezvoltare și, de asemenea, despre cum putem să îmbunătățim aspectele uh, de, um, de finanțare și de separare a surselor. Cum am putea da o definiție mai clară, am discutat după aceea, despre a condițiilor, a listelor pozitive sau negative pentru care pot fi folosite finanțările. Am invitat experți de la Comisie și de la SAE mâine dimineață la reuniunea noastră pentru ca să ne dea opiniile lor și vrem să încercăm să ajungem la un compromis după aceea. Vom avea un vot la Comisia DV chiar lunea viitoare, seara. Cam aceasta e situația momentan. Știți că e vorba de excluderea DCI-ului și a două modele diferite pentru a îmbunătăți aspectele legate de politica de dezvoltare. Iar acum uh, dau cuvântul uh, raportorilor din umbră, mai întâi domnului Mamikins. Mulțumesc! Dragi colegi, am avut deja mai multe discuții, după cum ziceam, și la raportorii din umbră despre noul instrument care să contribuie la stabilitate și pace. În Parlament avem, ca de obicei, păreri diferite. Reprezentanții unor grupuri au spus că grupurile lor nu vor susține această propunere legislativă și majoritatea participanților însă a fost pentru o susținere. Trebuie însă discutate anumite elemente importante. Mulți membri din socialiști și democrați, de exemplu, din grupul nostru din Parlament, nu vor să se folosească bani din fondurile pentru dezvoltare pentru a finanța acest instrument. Nu e vorba de multe fonduri, dar nu putem nici ști exact cât de mare va fi suma pe viitor. Deci este un moment foarte important și sper să fim susținuți de colegi pe subiect. Un alt moment problematic este criteriul pentru, sau criteriile sunt pentru aplicarea uh, mecanismului. E vorba aici de nevoia unei clarități pentru a evita orice ambiguitate în cazul finanțării și aici în Parlament va trebui să discutăm despre acest lucru pentru ca să știm exact care sunt criteriile când se implementează instrumentul. Mulțumesc, domnul Mamichit, acum domnul Vistisan, vicepreședinte ca raportor din umbră. Vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc raportorului pentru cât a lucrat la dosar. Îngrijorările noastre au fost întotdeauna acestea. Dacă instrumentul vrem să fie eficient, trebuie să dăm mai multă marjă de manevră SAE-ului și Comisiei să-l pună în aplicare. Am încercat acest lucru, am încercat, am înțeles îngrijorările despre finanțare, despre alte puncte uh, legate de aceasta și dacă nu dăm posibilitatea uh, instrumentului să fie folosit eficient, nu cred că merită să-l avem în general acest instrument. Din punct de vedere al ECR-ului, noi așadar am vrea să punem în balanță aceste posibilități atunci când vorbim despre compromisuri, sperăm să putem în final însă să susținem proiectul, pentru că ni se pare ideea la bază una foarte bună și ideea Comisiei este una foarte bună de a încerca mm, și a evalua instrumentul după o perioadă de tranziție, de test. Însă, dacă sunt atât de multe clauze de salvgardare, atât de multe limitări pe care noi nu le dorim, nu vedem până la urmă nevoia implementării sale în general. Aceasta este situația în momentul de față, am spus-o și la reuniunile noastre și am spus-o și raportorului. Mulțumesc, domnule Vistin, Iar acum următorul raportor, doamna Vautman, din partea ALDE. Un minut. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și colegilor. Ca și ceilalți colegi, vreau să mulțumesc raportorului Donjon pentru cât de mult a muncit la un dosar foarte dificil, aș zice. Suntem de acord în mare parte cu linia indicată de raportor. Apreciem și activitățile constructive ale celorlalți raportori din umbră și faptul că cele șapte elemente din avizul DV au fost toate incluse. Suntem foarte bucuroși ca instrumentul pentru stabilitate și pace să fie revizuit și ca crearea de capabilități de securitate să fie posibilă în anumite circunstanțe. Așa cum o spune și propunerea, dezvoltarea nu se poate obține fără securitate și pace și invers la fel. Și aspectele militare joacă un rol foarte important. Suntem de acord cu Comisia și cu raportorul că în anumite circunstanțe susținerea unor acțiuni militare se justifică. Și nu în ultimul rând suntem și pentru ideea propusă, pentru că ni se pare că aduce o susținere în același timp și ideilor pe care le-a exprimat de mult Parlamentul European. Deci noi vrem să continuăm la dosar, să lucrăm și Comisia sperăm să poată să continue activitatea pe el. Mulțumesc! Mulțumesc, iar acum următoarea vorbitoare, doamna Lusing de la GUE. Da, mulțumesc foarte mult! Suntem și noi de acord cu argumentele socialdemocraților. Noi însă am vrea să definim lucrurile și mai pe ansamblu. Nu e vorba numai de fondurile din ajutorul pentru dezvoltare, ci e vorba de o folosire principială a fondurilor din bugetul UE pentru scopuri militare. Și eu nu înțeleg, de exemplu, cum poate să spună raportorul că ne aflăm pe un teren sigur aici, pentru că avem două dovezi că această propunere nu uh, este în conformitate cu uh, necesitățile exprimate în, în tratate și cu ceea ce este permis de către tratate, iar serviciile juridice ale Parlamentului au ajuns la aceeași concluzie. Așadar, eu nu prea pot să înțeleg ceea ce se cere aici. Nu știu dacă ați dat deja din ciocan. Ah, am înțeles. Păi atunci mă opresc. Mulțumesc. Acum, doamna Lohpila, din partea vezilor, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vorbesc aici pentru de Valeriu, pentru um, doamna Valero, care nu poate să fie aici. Am luat la cunoștință faptul că raportoarea și-a retras că raportorul și-a retras amendamentele și acum urmează propunerea Comisiei din 2016, ceea ce pentru noi este o mare schimbare și noi uh, lasăm un apel să se verifice totuși întreaga propunerea Comisiei și să se pună la îndoială, pentru că propunerea Comisiei nu este, nu are temei juridic, iar uh, Serviciul Parlamentului în august 2016 a tras aceeași concluzie. Noi, verzii, nu avem aici o luptă ideologică de purtat, ci este vorba de faptul că trebuie elaborate legi care să corespundă cu cadrul juridic și cu jurisprudența Curții Europene de Justiție. Comisia a decis totuși, în ciuda celor exprimate de noi, să încalce drepturile acestea și noi uh, uh, considerăm că se pervertește aici un instrument pentru prevenirea conflictelor, un instrument civil și în același timp că trebuie să respectăm în același timp um, și principiile statului de drept. Către de trebuie să spunem că suntem foarte dezamăgiți că considerați că trebuie să fie luați bani din fondurile pentru dezvoltare. Mi se pare foarte dezamăgitor că dumneavoastră nu vreți să vedeți că aici e vorba de o tendință. Mulțumesc! Acum James Carver din partea EFDD. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să vă spun că sunt foarte sceptic față de nevoia uh, Um, unei acțiuni a Uniunii Europene în acest domeniu când avem uh, aceleași rezultate din instrumente și mijloace multilaterale și bilaterale. Uniunea Europeană nu este necesară aici și desigur că dacă e vorba și de ambiții militare, este și mai rău. Tot ceea ce s-a făcut în cadrul politicii de uh, externe nu mi se pare că a dat rezultate. În ceea ce privește raportul, uh, Există foarte multă ambiguitate cu privire la termenul acțiune militară, așa cum au zis și colegii, pentru că aceasta ar implica că mm, din păcate nu există o, din păcate nu există o, un temei juridic și cred că ar trebui să fim mai clar în definirea acestor concepte așa, uh, și cer acest lucru raportorilor, așa cum am mai zis și alți colegi aici. Sunt de acord de asemenea și că ajutorul pentru dezvoltare poate să fie foarte dificil în momentul în care nu există pace și stabilitate într-un uh, stat. Vedem ce se întâmplă cu uh, Orientul Mijlociu, unde intervenția nu a făcut decât să înrăutățească lucrurile și să se întoarcă ca un bumerang. Cred că potențial uh, o imixtiune ar putea să ducă la o situație mai gravă și eu cred că ar trebui să nu se aplice fondul acesta. Mulțumesc, James Carver. Mai avem doi vorbitori, un minut fiecare, Knut Fleckenstein de la S și deci după aceea Arne domnule vă rog. Gnut. Mulțumesc foarte mult pentru disponibilitatea colegilor care au spus că acest instrument este, are sens și este necesar. O să avem ocazia să discutăm despre propunerile Comisiei DEVE, pentru că mă refer la colegii de la DEVE, pentru ca să vedem ce putem să preluăm, iar afetul va trebui în final să decidă în ce măsură se poate ține cont de avizul DEVE. Avem o problemă cu fondurile, da, eu văd că toată lumea acceptă acest lucru și pentru că nu trebuie să avem, uh, să creăm un precedent pentru cazuri ulterioare. Însă, indiferent, noi spunem că în cadrul planificării financiare pe termen mediu trebuie oricum rediscutat ceea ce s-a folosit bine și ceea ce nu și să facem corecturi după aceea. Împreună cu colegii de la Iuri încercăm să găsim o abordare comună care să permită, înainte de vot, să vedem dacă avem o majoritate pentru această propunere sau nu. Oricum, eu vă mulțumesc foarte mult uh, pentru cooperare. Mulțumesc, Knut Fleckenstein și acum Arneliț, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, pentru dezbaterile acestea, pentru că e un subiect foarte important și trebuie să avem timp pentru ca să discutăm bine. Văd că există diverse rezerve juridice și mi se pare că trebuie luate în serios. Există rezerve și din partea statelor membre. Mi se pare important ca fondurile pentru dezvoltare trebuie să rămână pe din afara subiectului, pentru că, dincolo de aceasta, așa cum a zis-o și raportorul de la DV, trebuie să vedem ce avem concret pe masă și, în același timp, să vedem ce nu trebuie finanțat cu uh, fondul nostru, cu instrumentul acesta. Mi se pare însă că este absolut necesar să avem de aceea o listă cu uh, ceea ce trebuie și ceea ce nu trebuie finanțat, o listă pozitivă, negativă și după aceea discutată și cu Comisia pe uh, Juri și deci mai e nevoie de dezbatere. Mulțumesc. Acum aș dori să dau cuvântul Comisiei. Dacă există cineva, doamna Hilda Hademan, dacă este în sală, aș vrea să-i dau cuvântul pentru ca să ne spună din partea Comisiei ceva. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule președinte, stimate domnule raportor, dragi deputați, aș dori să mulțumesc foarte mult raportorului pentru susținerea sa față de propunerea Comisiei de a amenda instrumentul care contribuie la stabilitate și pace. Și vreau să mulțumesc raportorului și pentru eforturile sale de a găsi compromisuri. Noi apreciem eforturile domnului Donjon de a găsi o bază comună și de a sublinia uh, natura excepțională a instrumentului uh, care contribuie la stabilitate și pace, așa cum am spus-o și în propunerea noastră. Noi avem încredere că eforturile raportorului ar putea să ducă la o soluție satisfăcătoare care să permită procesului nostru să avanseze și ne uităm uh, și așteptăm uh, colaborarea care va urma pentru următorii pași din acest dosar și ne uităm uh, și sperăm de asemenea să reușim ca prin Parlament și Consiliu să adoptăm această propunere cât mai repede pentru ca să avem un instrument care contribuie la stabilitate și pace. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, aș vrea să spun trei puncte, să mă refer la trei puncte care au fost menționate în dezbatere. În primul rând, în uh, ceea ce privește așa numita duckability, Cred că obiectivul uh, propunerii este uh, să se evalueze situația excepțională în care um, o acțiune militară ar putea să fie necesară pentru a restabili condițiile care sunt necesare pentru o dezvoltare sustenabilă în zone de criză sau într-un context de destabilizat. Aș vrea să mă refer aici explicit la cadrul oferit de obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Mă refer aici la obiectivul 16, care recunoaște legătura dintre securitate și dezvoltare, în sensul că trebuie promovate societăți pașnice și inclusive. Dacă ne uităm la criteriile DAC sau CAD, um, nu trebuie să permitem o acțiune militară decât atunci când aceasta este foarte limitată, foarte specifică și are legătură cu asistența umanitară. Trebuie de asemenea să mai notăm că în uh, cadrul uh, instrumentului pentru stabilitate și pace, fondurile ar putea uh, să contribuie în continuare la asistență pentru dezvoltare. 88%, deci aproape 90% din finanțarea uh, instrumentului care contribuie la stabilitate și pace uh, este prevăzut să treacă prin de CAD. Și deci um, aș mai vrea să spun pe scurt ceva și despre liste. Vă rog frumos, foarte pe scurt, spune președintele. Da, foarte pe scurt despre liste. Uh, Scopul listelor este să avem o abordare holistă și uh, colegii mei care vor lucra la, împreună cu deputații pe dosarul acesta vor, uh, vor uh, reuși să transmită ultimele evoluții. Comisia a propus un, am, un amendament la instrumentul pentru care contribuie la stabilitate și pace, bazându-se pe articolul 209 și 211 TFUE și propunerea așadar urmărește obiectivele de dezvoltare printr-un act uh, suplimentar care implică acțiuni militare. Măsurile acestea fac parte din politica de cooperare a Uniunii. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, doamnă Hademan. Iar acum trecem la ultimul comentariu care va fi din partea raportorului. Domnule Donjon, aveți cuvântul. Mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul. Aș vrea să mulțumesc în mod special grupului ALDE, SCD și ECR, pentru că e vorba aici de o discuție care nu este deloc simplă. Însă a existat o dorință constantă de a găsi uh, o soluție de compromis și mi se pare foarte bine ce am obținut. Nu aș spune că sunt detalii, pentru că e vorba de puncte importante, dar mai sunt lucruri de discutat. Eu cred însă că vom găsi un acord, pentru că nu cred că trebuie să uităm ceea ce dorim noi de fapt să obținem. Eu înțeleg că sunt, există anumite obiecții din partea anumitor grupuri pe care pot să le înțeleg în parte, dar vă amintesc că lucrăm în urgență pe un text, pe un instrument care are după aceea implicații pe teren. În ultimele două discuții am uh, dat exemplul Maliului, unde avem misiuni militare ale Uniunii care așteaptă să poată, să, pe lângă formare, să ofere și uh, echipamente neletale, de exemplu, echipamente medicale mai degrabe, administrative și așa mai departe. De aceea, noi trebuie să ținem cont de această urgență. Eu înțeleg că um, nu întotdeauna lucrurile, aceste instrumente au fost folosite cum trebuie. Lectura juridică de multe ori poate duce la o concluzie diferită decât a făcut-o până acum grupul verzilor, dar eu sper să putem să găsim o soluție pentru ca să discutăm și despre finanțare și despre lista condițiilor despre care toată lumea vorbește și eu cred că cu bunăvoință vom putea să găsim un acord în curând. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Arnaud Danjon. Dragi colegi, aș vrea să vă amintesc care sunt pașii următori. Votul la FED pe 11 iulie. Aș vrea să vă amintesc colegilor și că vom avea două voturi. Primul vot pe raport care necesită majoritate simplă și al doilea vot pe decizia de a deschide negocierile pentru mandatul raportului la care este nevoie de 37 de membri, adică o majoritate de două treimi din această comisie. Așadar, e vorba de un mandat pentru negocieri interinstituționale, care după aceea va veni la Strasbourg în septembrie. Vă mulțumesc și acum trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. E vorba de examinarea avizului AFET, Sistemul European de Informații și Autorizare privind călătoriile ETIAS pentru a putea colecta informații despre rezidenți din țări terțe care necesită vize, aici în colaborare, desigur, cu SAE-ul. Pentru acest aviz avem 154 de amendamente care au fost uh, înaintate și deputații s-au pus de acord pe compromisuri libere. Raportoarea, doamna Bodil Valero, de la Verzi a informat secretariatul că nu va putea fi prezent aici pentru schimbul de opinii și că cineva o va reprezenta. Doamna Lochbiller o va reprezenta deci, aș propune să dăm mai întâi doamnei Lohpilar cuvântul. Vă rog, doamna Lohpilar. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Valeriu vă mulțumește tuturor colegilor de la celelalte grupuri, în primul rând, pentru buna colaborare, chiar dacă și dânsa și grupul nostru al verzilor are o poziție minoritară pe subiect. Sistemul European de Informații și Autorizare privind călătorii trebuie să dea informații despre călători care nu au necesitate de viză, astfel încât um, călători din țări care nu uh, au uh, obligativitatea vizelor uh, trebuie să, să completeze un formular și mai multe informații despre identitatea lor, comparabil cu um, sistemul din SUA. Activitatea principală a Parlamentului se va desfășura la Comisia Libe, iar avizul la FED se limitează la acele puncte care țin de aspectele de relații externe și de drepturile omului. Până acum avem doar două propuneri de compromis și acum voi continua în engleză pentru ca să pot intra în detalii. Parlamentul European a cerut efectuarea unui studiu pentru a examina fezabilitatea și operabilitatea its ului sistemului ETS, se are în vedere reconsiderarea propunerii comisiei și posibila adaptare a acestui plan. Studiul a conchis că această eficiență nu este clar determinată pentru că deja avem sisteme, cum ar fi sistemul de informații Schengen și presupune un amestec semnificativ în materie de drepturi fundamentale. Prin urmare, se pune sub semnul întrebării necesitatea acestui sistem, considerându-se că regulamentul în forma actuală nu ar trebui adăugat. Domnul Faleriu a prezentat uh, amendamente menite a elimina trimiterile la uh, preconizata watchlist de la articolul 29 ce ar viza indivizii suspecți. Deja există un sistem de informații Schengen în Europa menit a opri potențialii teroriști încercarea lor de a intra pe teritoriul european. Un astfel de efort nu ar face decât să, dupl- uh, să se suprapune eforturilor deja existente, o duplicare a acestora și ar opera cu criterii mai puțin clare, aducând și incertitudine juridică în ceea ce privește includerea persoanelor în această listă. Serviciile de informații nu au, de instrumente, au nevoie de instrumente suplimentare, au nevoie de instrumentele adecvate. O astfel de listă de suspecție nu ar face decât să complice lucrurile. Suprasaturarea serviciilor de informații cu date ar putea însemna, practic, o scădere a nivelului de siguranță asigurat. Cel mai bine ar fi, prin urmare, să se utilizeze la maximum posibilitățile sistemelor deja existente. În plus, sistemul actual este în curs de revizuire și se vor decide modificări înainte de adoptarea regulamentului ETS. Astfel, sistemul existent ar putea să fie eficientizat fără includerea unor liste suplimentare. Am ajuns la un acord pe marginea unor compromisuri vizând uh, conceperea acestui sistem ETS, care trebuie să fie cât mai ușor de utilizat cu putință. Informațiile pot fi trimise trimise înainte de intrarea în funcțiune a sistemului, dar asta cu concursul statelor membre și a delegațiilor Europei, uh, Uniunii Europene din statele vizate. Mulțumim, doamnă Lopilă. Trecem acum la raportul din în primul din partea PPE, domnul Stetina. Mulțumesc, domnule președinte, că îmi dați cuvântul. Domnilor și domnilor, regulamentul ETS este o prioritate numărul 1 pentru agenda legislativă acestui an, PP-ul sprijină această propunere. Bine, introducerea acestui sistem ar veni să compenseze existența unei zone interne Schengen care practic nu are controle eficiente la frontieră. Înaintea noastră, Statele Unite, Canada și Australia au venit cu sisteme similare. Și cred cu tărie ce a spus Comisia în propunerea sa, introducerea acestui sistem va duce la scăderea solicitărilor problematice, ar reduce timpii de așteptare la frontieră și ne-ar crește nivelul de securitate venind cu posibilități uh, suplimentare de a identifica persoanele care prezintă riscuri. În, prin amendamentul meu încerc să propun o simplificare a procedurilor din ETIAS. Aș vrea să existe posibilitatea, de exemplu, de a înainta o cerere chiar la punct de intrare, ca aeroport sau punctul de frontieră sau în porturi și aștept cu nerăbdare să cooperez și pe viitor cu uh, raportoarea și cu ceilalți raportori din umbră. Din partea socialiștilor și a democraților, domnul Binefei, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc raportoarei și raportorul din umbră pentru cele făcute. Măsura pe care o discutăm astăzi, fără îndoială, va aduce modificări semnificative în relația noastră cu vecinii. Din câte înțeleg, se dorește o poziție mai fermă statelor membre în fața noilor realități, ar fi amenințarea teroristă și fluxul migrator. Pe de altă parte, nu ne putem uh, grăbi prea tare fără să ne gândim la ce ar însemna asta în termeni concreți. Nu ne opunem Idei de a crea un sistem automat de monitorizare a accesului în Europa, cum au americanii, canadieni și australieni, dar am vrea să existe și niște garanții suplimentare. Textul raportoarei reflectă pozițiile diferitelor grupurilor politice și am vrea foarte mult să putem ajunge la un compromis. În ceea ce ne privește prin amendamentele noastre, am încercat să ne concentrăm pe implicațiile ETS asupra relațiilor eh, noastre internaționale. Vrem să avem relații bune cu eh, statele partenere. Vrem, de asemenea, condiții îmbunătățite pentru solicitanții de astfel de autorizații de călătorie. Cinci ani e cam mult pentru perioada de păstrare a datelor riscul de creare de profile automat pe baza informațiilor trimise este de asemenea semnificativ. S-a făcut aluzie la, la ce fac aici Statele Unite și Canada. În ceea ce ne privește, va trebui să ne asigurăm că nu venim cu o povară imposibil de purtat pe umerii potențialilor călători. Va trebui să ne gândim și la implicațiile pentru turism și pentru relații diplomatice cu aceste state. Deci e mult loc de mai bine în această propunere. Uh, domnul Valtemans, din partea liberalilor. Doamna Valtemans. Mulțumesc foarte mult, stimați colegi. Doresc să mulțumesc domnului Valero, care nu e de față, dar îi mulțumim. Pentru noi, pentru ALDE, instrumentul uh, este unul binevenit, cu măsuri necesare. State ca Statele Unite, Canada și Australia folosesc deja astfel de sisteme în ceea ce ne privește, știm că numărul uh, solicitărilor de autorizație de către către spațiul Schengen va crește în viitor. Avem nevoie de un astfel de sistem. De aceea, pe noi ne satisface propunerea Comisiei. Însă, în opinia ALDE, este deosebit de important să se includă garanții clare vizând datele personale. Datele personale din ETIAS trebuie să nu fie utilizate în mod arbitrar. De aceea noi am venit cu o serie de amendamente vizând drepturile fundamentale. De asemenea, am venit cu amendamente privind la chestiunea copiilor uh, lipsă. Pentru că ETIAS ar trebui să poată fi un instrument utilizat în încercarea de a găsi pe acești copii dispăruți. De asemenea, avem un uh, amendament care cere care vizează chestiunea educației. Multe grupuri au făcut același lucru, deci e important să ajungem la un acord. Apoi s-a discutat dacă se va utiliza sau nu ETIAS în legătură cu imigrația ilegală Există aici două puncte de vedere, inclusiv în grupul nostru. Unii agrează această idee, alții nu. E unul, e una sunt pentru utilizarea acestui sistem și în contextul migrației ilegale, însă, sigur, acest aspect va fi discutat în principal la LIBE. Sper că acolo co colegii vor putea găsi o soluție. În ceea ce privește celelalte probleme de compromis, sunt de acord cu ele. Mulțumim foarte mult. Spune domnul președinte, mai dorește cineva să intervină? Nu. Votul la AFET va avea loc în 11 iulie. Trecem acum la discutarea a două propuneri de regulament privind utilizarea sistemului de informații Schengen. Aș sugera să discutăm la un loc punctele 6 și 7 de pe ordinea asta de zi. Avem 37 de amendamente pentru uh, avizul privind funcționarea și utilizarea sistemului de informații Schengen în domeniul verificărilor la frontiere și, de asemenea, s-au primit amendamente pentru celălalt regulament ce vizează utilizarea acestui sistem pentru returnarea sortisanților țărilor terțe. Îi dau acum cuvântul raportoarei, doamna, doamna Vautmans, și vă reamintesc că avem doar 15 minute pentru aceste puncte. Sunteți foarte rapid, domnule președinte, ar trebui să ne urcăm pe cal să putem ține pasul cu dumneavoastră, spune doamna Vautmans. Stimați colegi, în primul rând doresc să le mulțumesc raportorului din umbră pentru spiritul de cooperare de care au dat dovadă. Am căzut de acord asupra patru amendamente de compromis uh, privind uh, utilizarea sistemului pentru returnarea sortisanților țărilor terțe și, de asemenea, pentru verificarea la frontiere. Aceste măsuri sunt deosebit de importante. Sistemul actual funcționează bine, însă utilizarea sa poate fi eficientizată. De aceea salutăm propunerea Comisiei. Suntem convinși că modificările vor întări măsurile europene în materie de migrație și securitate. Amendamentele de compromis asupra cărora am căzut de acord sunt limitate. Știți că AFET are o competență limitată în acest dosar, însă în compromisurile noastre apar și elemente importante. În compromisurile pentru ambele dosare ne-am con, con, concentrat asupra situației resortinanțelor țărilor terțe și a drepturilor acestora. De exemplu, garantarea drepturilor, dreptul la informare, mai ales pentru minori și așa mai departe. Este datoria noastră morală ca membri ai Comisiei AFET să analizăm situația acestor resortisanți gândindu-ne că drepturile omului și garanțiile, garantarea acestora sunt principii fundamentale ale Uniunii Europene. Însă, sigur, nu trebuie să le repetăm, să nu le enunțăm în fiecare document, dar realitatea ne arată că trebuie să o facem. În fiecare zi, drepturile acestor resortizanți sunt încălcate în Uniunea Europeană. De aceea, trebuie să ne spunem noi înșine, neîncetat, că avem o obligație în ceea ce privește aceste persoane. Sigur, situația în statele uh, uh, neeuropene e mai gravă, dar asta nu e un motiv pentru ca Uniunea Europeană să nu își păstreze propriile standarde. Uniunea trebuie să arate că poate opera acest sistem de informații într-un mod eficient cu respectarea normelor și valorilor democratice. Sunt convinsă că putem face acest lucru. Acest mesaj este scris clar în aviz și sper că putem conta pe sprijinul dumneavoastră. Vă mulțumesc. Mulțumim, uh, doamnă Vatmans. Trecem acum la raportor din umbră. Uh, domnul Pițula și doamna Juița, doamna Lăzing doresc să intervină din partea PP, doamna Șuiță, aveți cuvântul. În primul rând, doresc să mulțumesc raportarea FED, doamna Vautmans. Aceste dosare sunt extrem de tehnice și țin de competența LIBE, însă există o serie de propuneri acolo care vizează un răspuns mai eficient la noile provocări mai mari, în materie de securitate și imigrație. Sunt o temă extrem de importantă pe agenda europeană în prezent și în lunile ce vor veni. Migrația e o chestiune extrem de delicată. Recent am sărbătorit ziua refugiaților și trebuie, trebuie într-adevăr să ne uh, ridicăm la înălțimea așteptărilor. Zona Schengen și sistemul Schengen sunt o garanție a drepturilor fundamentale și PPE-ul sprijină un sistem eficient de informații Schengen și de asemenea suntem de acord cu aduce la zi acestui sistem pentru a-l face mai bun și mai sigur pentru cetățeni. Consider însă că în ansamblu textul celor două avize este adesea prea critic cu implicația că sistemul actual este nefuncțional și încalcă drepturile cetățenilor. Această interpretare negativă nu este și opinia PPE. Noi considerăm că angajații serviciului de acțiune externă și cei care asigură paza frontierelor europene își fac datoria respectând standardele necesare și noi PPE-ul îi sprijinim cu toată tăria. De aceea am făcut o sugestie raportoarei privind reformularea unei dintre compromisuri și contăm pe sprijinul dumneavoastră pentru a ajunge la o soluție satisfăcătoare pentru noi toți. Nu are sens să venim cu propoziții de genul și asigurând de plină respectarea drepturilor fundamentale și cu protejarea drepturilor umane ale migranților. Încă o dată, nu are rost să tot repetăm aceste principii fundamentale ale jurisprudenței europene. Nu, nu facem decât să avem un text stufos care nu crește siguranța zonei Schengen. Apoi, textul care vorbește de uh, neobligarea copiilor uh, în ceea ce privește prelevarea amprentelor digitale, cred că se poate găsi o formulare mai bună și acolo. Îi mulțumim prin urmare doamnei Vautman și secretarului AFED pentru cele făcute și vă asigurăm că suntem perfect deschiși la compromis și cooperare pe viitor pentru a spori siguranța cetățenilor noștri. Mulțumim, domnul Pițulă. Sistemul de informații Schengen este piatra unghiulară a sistemului Schengen și asigură circulația fluidă în zona Schengen. Nu se propune aici crearea unui nou sistem, ci îmbunătățirea sistemului existent. Scopul este acela de a sprijini funcționarea programului de securitate european. În partea socialiștilor și a democraților am înaintat o serie de amendamente uh, pornim de la informațiile primite la 20. La articolul 20 e important să se facă trimită și la documentele adiționale, documente utilizate sub nume propriu sau sub alt nume de persoana respectivă. Apoi, Sprijinim restul propunerilor privind resortisanții străini. Credem că măsurile preconizate ar eficientiza funcționarea sistemului de informații, asigurând uh, o punere în aplicare mai rapidă a deciziilor. Însă există o serie de probleme în ceea ce privește arii de competență, mai ales unde se vorbește acolo de definirea frontierei care îi se aplică, pentru că uh, eu vin dintr-un stat membru care încă nu a aderat la Schengen, mai precis Croația, pot să vă spun că noi nu suntem foarte siguri ce înseamnă frontieră externă aici. E frontiera externă a Uniunii Europene sau e frontiera externă a spațiului Schengen? Prin urmare, am înaintat un amendament referitor la articolul 12 de la considerente și sper că îl veți putea sprijini. Mulțumim, uh, domnule Pițula, doamna Lözing, din partea GUE. Vorbesc în numele colegului Miguel Urman, care nu poate fi de față. Domnia sa dorește să-i mulțumească raportoarei. Noi vom sprijini orice amendament care întărește garantarea drepturilor omului. Deși competențele AFET sunt limitate aici, noi am dorit să subliniem că pentru noi este deosebit de important ca drepturile și demnitatea cetățenilor, oricare persoane, să fie respectate. De aceea, pentru noi, compromisul 4 este esențial. Dreptul de acces la datele personale trebuie garantat, inclusiv pentru resortisanții țărilor terțe care nu sunt prezenți pe teritoriul european. Componenta esențială în ambele rapoarte este transferul de date. Noi considerăm că orice informație sau bază de date nu trebuie să fie transferată către statele terțe nici în caz de returnare a persoanelor respective. Considerăm că politica actuală este restrictivă, punitivă și există elemente acolo care contrazic valorile europene. Vom sprijini orice amendament și orice compromis menit a proteja drepturile și demnitatea umană, mai ales în ceea ce privește resortisanții țărilor terțe. Mulțumim, doamnă Lezing. Dați-mi voie să vă reamintesc, colegi, că votul la AFET va avea loc pe 11 iulie. We now come... Trecem acum la punctul 8 de pe ordinea de zi, prezentarea unui proiect de studiu intitulat Finanțarea statului islamic, comandat de comisia noastră ca urmare a unei decizii a coordonatorilor. Studiul examinează natura statului islamic și uh, sursele gestiunii financiare, uh, reacțiile comunității internaționale pentru a combate finanțarea statului islamic și mai multe recomandări pentru răspunsul Uniunii. Eu îi urez bun venit domnului Jean-Claude Cusaran. Sunteți în sală? Right, we have Miss Agnes Livalois. Doamna Agnes Levalois este alături de noi. So please take a seat. Uh, Monsieur Cousseron has been ambassador for... Domnul Cousseron a fost ambasador în Egipt, Irak și Siria, a fost numit și director pentru comunitatea de apărare. Vă mulțumim bun venit. Doamna Levaloa este uh, specialistă în lumea arabă contemporană, uh, lector la științe politice Paris, la Școala Națională de Administrație, specializată pe Orientul Mijlociu și uh, zona Mediteranei. Urăm bun venit și Eh, vă urăm bun venit, bun venit la comisia noastră. Suntem cu șapte minute în urmă, deci fără întârziere vă dau cuvântul pentru a ne prezenta acest eh, studiu. Cine dorește să înceapă, presupun că începe doamna Levaloa, după aceea domnul Cușon. Poate puteți, poate puteți să vă eh, limitați prezentarea la 10 minute în general avem o uh, un, avem programate exact 30 de minute pentru acest punct. Vă mulțumesc, uh, domnilor parlamentari. Uh, suntem aici pentru a vă prezenta acest studiu pe care l-am realizat în legătură cu finanțarea DAE și Organizația Statului Islamic. Voi face o mică prezentare rapidă în legătură cu finanțarea acestei organizații și după aceea îi voi da cuvântul domnului ambasador Cusron. Primul lucru important este că această organizație, statul islamic, este o organizație relativ complexă și este cea mai bogată organizație teroristă din lume. Este un lucru foarte important pentru a înțelege finanțarea acestei organizații. De ce am spus că este prea cea mai bogată din lume? Pentru că este o organizație care uh, este pe un teritoriu, spre deosebire de Al-Qaeda, care uh, uh, exista înainte de statul islamic, însă Daesh are un teritoriu de controlat ceea ce i-a permis să obțină resurse financiare importante. Aceste resurse uh, provin în primul rând din petrol, pentru că regiunea unde s-a instalat Daesh între Siria și Irak este o regiune petroliferă importantă, este o regiune cu un teritoriu care a permis controlul uh, Uh, unor resurse naturale, cum ar fi grâul sau bumbacul, există și rețele de contrabandă vechi în regiune care au fost reactivate de această organizație teroristă, în special cu contrabandă de antichități, obiecte de artă, pentru că, după cum știți, această uh, regiune este un leagăn al umanității cu situri arheologice uh, de o valoare, valoare considerabilă. Și o sursă importantă a fost furtul uh, băncii, din bănci, uh, jaful băncii lui Mosul, din Mosul, care a uh, permis un fond de miliarde de dolari pentru a-și începe controlul regiunii. După aceea există impozitarea po- populației, pentru că există o populație care locuiește pe aceste teritorii controlate de Daesh și până acum Uh, Daesh a controlat până la 8 milioane de persoane și a introdus un sistem de impozite, de extorsiune de fonduri, care a permis foarte repede acestei organizații să nu aibă nevoie de finanțări externe, să aibă suficiente resurse cu elementele pe care le-am anunțat, care îi permit să uh, trăiască din propriile resurse. Eh, bineînțeles că s-au luat măsuri pentru a opri expansiunea teritorială a Daesh, pentru a ne asigura că Daesh nu mai are acces la aceste resurse naturale, în special bombardamentele coaliției internaționale, pentru a împiedica exploatarea petrolului de către Daesh și ca Daesh să nu mai comercializeze acest petrol prin contra, contrabandă. Deci acest bombardament a permis o pierdere de resurse pentru organizație, pentru că aceste bombardamente au scos din funcțiune o serie de puțuri petrolifere, ceea ce a dus la scăderea resurselor. Bombardamentele coaliției pentru a termina cu Daesh au făcut ca teritoriul ocupat de Daesh să se reducă. Deci astăzi asistăm la o organizație care își pierde viteza, care are mult mai puține teritorii decât la începutul operațiunii în 2014. O organizație așadar care deține mai puține resurse decât avea mai uh, la început. Există o populație mai scăzută, populația a sărăcit considerabil și nu mai există modalități de a preleva uh, impozitele, la fel ca și înainte. Deci asistăm la o organizație în pierdere, are mai puține surse de finanțare, este mai puțin atrăgătoare pentru tineri, pentru că salariile propuse înainte erau uh, foarte atrăgătoare. Mulți tineri au plecut, plecat pentru că li s-au propus salarii de combatanți, uh, salarii pentru comunicare, uh, care erau foarte atrăgătoare, însă acum nu mai este cazul. Însă asta nu înseamnă că această organizație nu mai există și că nu mai are capacitatea, o capacitate importantă de a face daune faptul că are mai puține resurse a făcut că au făcut-o să se adapteze la această nouă economie și este adevărat că în momentul de față este, are dificultăți în atragerea luptătorilor pentru că există tensiuni între combatanți pentru că consideră că nu sunt plătiți suficient și, uh, în schimb, cei care se ocupă de comunicarea Daesh sunt plătiți mult mai bine decât combatanții, pentru că Daesh a înțeles că, uh, dacă are mai puține resurse pentru atragerea combatanților, trebuie să uh, susțină comunicarea pentru a atrage Uh, combatanți pentru ca tinerii să vină pe teritoriul său. Deci avem o economie a Daesh care a evaluat foarte mult uh, datorită elementele pe care le-am uh, menționat rapid. Putem să revenim ulterior asupra acestei discuții, însă pentru a încheia aș dori să spun că, într-adevăr, organizația are mai puține surse, însă nu a dispărut și domnul ambasador vă va spune mai multe în legătură cu această două, a doua problemă. Da, doamna Revaloa v-a explicat foarte clar de ce și cum și-a pierdut uh, o serie de capacități uh, Daesh și de cum s-a schimbat uh, situație. A pierdut teritorii, a pierdut resurse, mijloace importante și a, și-a pierdut uh, centralizarea și organizarea centralizată. A pierdut și o um, serie de capacități de susținere ca urmare a acțiunilor externe și a măsurilor luate de diverse state care uh, slăbesc capacitatea sa. Deci este o organizație slăbită care a trebuit să își modifice structura, prezența și care este în curs de adaptare. Observatorii consideră că nu înseamnă că această organizație și-a pierdut uh, puterea sau totalitatea mijloacelor de finanțare observatorii consideră că va exista un uh, viitor al acestei organizații, care este viitorul sistemului său de finanțare, care este viitorul capacității sale de a uh, dăuna. Aceste scenarii nu au fost încă scrise, este însă putem să examinăm precis care sunt factorii care pot să devină importanți în momentul actual pentru a înțelege Uh, ce se întâmplă, cum va putea evolua capacitatea uh, Daesh și cum putem să facem față. O primă ipoteză foarte simplă, evocată de Anies de Valois, este cea a unei organizații ieșită din calea drumul său de teritorialitate. Înainte era o organizație teritorială, cu o capitală, cu un sistem financiar, monetar, cu un sistem de comunicare centralizat. Astăzi, acest lucru este, aparține trecutului, deci asistăm la o dispersare, la o slăbire aferentă. Nu mai există un teritoriu. Nu știm încă cum s-au dispersat, fie uh, vor trece la un sistem de fidelizare ca și Al-Qaeda, fie vor încerca să, se, să își adapteze organizația la această dispersie. Este adevărat că va avea un efect această ieșire din teritoriu. Vor ajunge în deșert sau vor încerca să intervină în orașe sau vor încerca să acționeze diferit. O expresie nefericită a presei este, este ideea terorismului low cost. Că acum vor, teroriștii vor uh, alege modalități de acțiune mai puțin costisitoare, dar care să creeze tot, la fel de multe victime. Există riscul să existe o, o acțiune mai centrată pe indivizi, o acțiune mai dispersată, acțiuni prin care organizația uh, va încerca să activeze uh, și care va continua să aibă o organizare centrală. Pentru a încheia această primă ipoteză, această primă adaptare a Daesh, care ar putea să fie o organizație cu mai puține mijloace și mai puține necesități. Până acum, uh, costurile nu au fost un element foarte important. Există un terorism care este mai puțin costisitor. Poate că chestiunea finanțării nu mai este singura modalitate de a lupta împotriva Daesh. În momentul de față, acțiunile europene ale puterilor statale ar trebui să au permis să afecteze finanțarea. Dar dacă această organizație va deveni mai puțină, mai puțin dependentă de finanțare, atunci acțiunile noastre vor putea să fie mai irelevante. Nu este, dispersia însă nu este singura ipoteză, există și altele care spun că din contră, că Daesh nu va accepta această pierdere de substanță, va încerca să valorizeze organizația centrală. Există o mașină de propagandă care funcționează, este o structură funcțională care are capacitatea de organizare. Putem să ne imaginăm și o ipoteză, cu toate că nu există baze în acest, în acest sens, o organizație uh, care se va baza pe supraviețuire, uh, care își va căuta alte resurse. Vom vedea unde va încerca să găsească uh, Uh, să încerce să folosească mai mult susținerea lor, să folosească ostatecii sau răpirile. Vedem că uh, se începe să se facă speculă financiară chiar. Uh, vor putea încerca să folosească tehnicile moderne și să încerce să-și multiplice căile de finanțare. Asta înseamnă că există mai multe ipoteze în legătură cu viitorul acestei organizații. Un centru la Baku și, din contră, că vor exista alte tehnici, cum ar fi traficul, pentru a încerca să supraviețuiască. Ceea ce este cel mai important uh, este această structură de decizie și de comandă centralizată. Mulțumesc foarte mult, domnule Valoa, domnule Cusa. Dăm cuvântul acum colegilor. Un coleg dorește să intervină. Acum avem mai mulți. Tocmai vreau să-i dau cuvântul domnului Corvin Miche, în primul, dar acum uh, avem în numele grupurilor PPE, după aceea socialiștii, domnul Pițula. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să pun o întrebare simplă. Am ascultat uh, cu grijă ceea ce ați spus în legătură cu finanțarea statului islamic. Bineînțeles, este foarte clar că Uh, banii țin de teritoriu, însă acum așa zisul stat islamic își pierde teritoriul. Însă ce se întâmplă cu uh, finanțarea transfrontalieră a statului islamic, finanțarea internațională care vine din uh, exterior, din partea anumitor state ale, din Golf, ce se întâmplă cu ajutoarele externe. Se vorbește foarte mult despre luptătorii externi, însă pe mine mă interesează mai mult finanțarea externă. Care este situația în legătură cu această finanțare? Vă mulțumesc, domnul Austrevicius, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că ne-ați informat în legătură cu această problemă foarte importantă, și anume finanțarea ISIS. Întrebarea mea, în ce măsură este clar dacă au existat încercări din partea altor grupări teroriste să învețe de la ISIS cum să se organizeze financiar. Este un fel de know-how pe care îl posedă teroriștii și care poate să fie folosit de către alte organizații periculoase teroriste la nivel mondial, care ar putea să utilizeze anumite elemente care, care au fost introduse de către ISIS. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc din partea GUE NGL, vicepreședintele nostru, domnul Cursu. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să aprofundați câteva uh, aspecte pe care nu le-am auzit menționate. De exemplu, uh, ceea ce se întâmplă în Irak este diferit de ce se întâmplă în Siria. Este clar că în Irak uh, Uh, au existat probleme legate de armata irachiană, guvernul sectarist al uh, lui al-Maliki, însă situația din Siria este diferită. Acolo sunt uh, mercenari de 89 de naționalități. Traficul de petrol însă, chiar și s-a discutat chiar și în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite care trecea prin uh, frontiera turcă. După aceea, traficul de opere de artă care rivaliza ca volum cu petrolul. După aceea uh, există paradise fiscale și bani, bani, bani care apar în bănci din uh, zona, zona Golfului. Cum vom putea să urmărim aceste fonduri în aceste paradisuri fiscale? James Carver de la FDD. Mulțumesc, domnule președinte. Da, domnul Cuso a vorbit despre un lucru pe care vreau să îl menționez. Există o evaluare dacă statul islamic este uh, rănit mortal. Există uh, date conform cărora ISIS dorește să-și uh, înființeze organizații secundare pentru a salva din aceste fonduri. Uh, există Al-Qaeda în peninsula uh, arabică. Vă mulțumesc. Urmează acum domnul Corvin Miche. Takie, że ku mojemu szokowi zupełnie nie dowiedziałem się. Am câteva întrebări. În primul rând, cine cumpără de fapt acest petrol? Din câte știu eu, după ce am discutat cu ambasadorul unui stat din Orientul Mijlociu și mi s-a spus foarte clar că America cumpără uh, acest petrol. Și de asemenea Turcia uh, cumpără petrol de la statul islamic. Dat fiind uh, date fiind uh, tehnicile de ultima oră, cum se poate că nu au fost distruse oleoductele și puțurile de petrol. Acest lucru se poate face în două zile. De ce nu a făcut nimeni acest lucru? De ce s-a permis în continuare utilizarea acest, și exploatarea acestor puțuri petrolifere? Uh, poate sunt eu prost, însă cred că până la urmă nu se dorește distrugerea acestor puțuri și Asta înseamnă că Daesh își transferă activitățile către Libia. Ce ne puteți spuneți în acest sens? Cei doi invitații ai noștri uh, pornesc de la premisa că Daesh va supraviețui. Însă, aveți perspective, uh, Daesh are perspective de viitor? Domnul Zemke, Aș dori să vă mulțumesc pentru această prezentare. Vă mulțumesc pentru posibilitatea de a interveni. Eu trebuie să vă mărturisesc că nu am reușit să înțeleg complet cum se poate că, ca acest uh, venit din petrol utilizat de ISIS să fie o sursă de finanțare, pentru că, până la urmă, petrolul se poate vedea foarte clar de unde este extras sau transportat. Deci nu înțeleg cum de ani de zile s-a permis uh, ca aceste puțuri petrolifere să continue să funcționeze fără nicio cea mai mică problemă. Din fericire, Daesh uh, este scădere pentru că veniturile lor uh, dispar, însă întrebarea mea este dacă suntem într-adevăr în stare să înțelegem uh, care sunt veniturile acestei organizații. Vor trebui să își găsească alte resurse dacă dispar anumite surse de finanțare. Vă mulțumesc, stimați colegi, pentru întrebările dumneavoastră. V-ați sugera în jur de șapte minute. Uh, în total puteți să vă organizați uh, în legătură cu cine dorește să înceapă. Începem cu doamnele. Il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que Daesh Într-adevăr, trebuie să înțelegem că este vorba de o ancorare a Daesh uh, la nivel teritorial și faptul că um, faptul că ei nu mai sunt atât de bine ancorați, aceasta are un impact pe organizație. Nu mai are același impact teritorial, nu mai are același control pe teritoriile pe care le avea înainte și acesta este motivul pentru care uh, s-a, uh, au scăzut și resursele. În ceea ce privește problema petrolului și întrebările pe care ni le-am pus, trebuie să înțelegem că Daeshul a utilizat la început, când s-a implantat în această regiune, rețele de contrabandă care există în uh, regiunea aceasta deja de mult timp. Trebuie să ne gândim că e vorba de o regiune care era dezertă um, și întreaga zonă pe care Daeshul s-a, stabilit uh, este o zonă deșertă cu rețele de contrabandă care există deja de foarte mult timp și că organizația aceasta a refolosit așadar um, cu um, filiere pe care le avea de mult timp, tot ce exista deja acolo, toate rețelele care funcționau deja. Organizația aceasta a reactivat doar rețelele existente, ceea ce a permis o vânzare a petrolului prin Irak, prin Turcia, fără să se ia neapărat o decizie la nivelul statelor, ci doar prin folosirea rețelelor care existau deja și care gestionau uh, prin persoanele care gestionau rețelele, care au profitat de nașterea și existența ISIS-ului pentru a continua contrabanda. De ce au scăzut resursele? Pentru că s-au luat măsuri foarte multe la nivel internațional, de exemplu în ceea ce privește uh, traficul de antichități. La început, uh, mulți mm, traficanți vindeau astfel de opere de artă, acum e mai dificil pentru că există sisteme care le reperează și care evită ca traficanții să poată să uh, găsească persoane cărora să le vândă. Deci, măsurile internaționale au uh, început prin a da roade, ceea ce nu înseamnă că nu mai există rețelele. Ele există și vor exista, dar există un control asupra sistemelor care fac să ajungem la o pierdere de resurse pentru ISIS din motivele pe care tocmai le evocam. Iată deci elementele cele mai importante care ne permit să înțelegem și din ceea ce privește finanțarea internațională, înainte ca Daeshul să pună stăpânire pe Mosul, de exemplu, au existat mai mulți um, oameni de afaceri din regiunea Golfului sau um, bancheri care finanțau așa la brigăzi, care nu erau brigăzi uh, Daesh, ISIS la început, dar foarte repede, în momentul în care uh, bancherii, finanțiștii au înțeles ce făcea Daeshul, au retras uh, foarte multe uh, finanțare pentru că tocmai au înțeles pe cine finanțau. Acești oameni de afaceri au înțeles ce capacitate de distrugere are organizația pe care o finanțau. Dar la început a existat zagatul, așa numitul sistem de um, redistribuire de 2,5%, de exemplu, când, când câștigi foarte mulți bani pentru comunitatea musulmană. A existat așadar o formula de redistribuire până când la un moment dat s-a înțeles ceea ce se întâmpla și necesitatea de a lupta împotriva uh, fenomenului și mai mulți oameni de afaceri au decis să nu mai finanțeze pentru că nu banii nu mergeau la organizații caritative, ci tocmai mergeau, finanțau uh, buzunare care nu erau deloc uh, acceptabile și deci și-au dat seama că trebuie să oprească astfel de finanțare cât se poate de repede. Mulțumesc că ați răspuns la majoritatea întrebărilor pe care le-ați primit. Vreau să mai uh, adaug două, trei elemente. Este adevărat că Daeshul nu, reuș- nu a ajuns undeva într-o locație care să fi fost uh, deșertă. Există foarte mult uh, lucruri deja create, frontierele nu sunt etanșe, rețelele erau existente și există un trafic clar între Irak și Turcia, între Irak și Iran, între Siria și Irak. Sunt, deci, lucruri care sunt o realitate economică și socială. În același timp, fiecare trafic nu este neapărat legat de terorism. Există mai multe rețele uh, tribale, organizații, dar și uh, formal avem uh, comunitatea sunită care este o comunitate cu dificultăți în regiunea respectivă și care se găsește într-o situație slăbită, într-o situație în care se consideră nedreptățită și traficul este și o expresie a acestor inegalități. Traficul a existat întotdeauna și deci e foarte greu să lupți împotriva sa. Da, cam am, ter- am cam terminat acum. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Dacă mai dorește cineva să pună întrebări sau să facă comentarii. Ce anume? Well, Okay, well, we need, I've heard we're supposed to get a short presentation. Am înțeles că vom mai avea o prezentare dar trebuie să respectăm, uh, trebuie să respectăm calendarul pe care îl avem. 5 minute maxim, vă rog, aveți la dispoziție. Doamnelor și domnilor deputați, uh, bună ziua! Vreau să vă prezint foarte pe scurt un studiu care a fost uh, realizat prin programul Copernicus al Uniunii Europene și prin captorul meteorologic al NASA Um, e vorba de o hartă care permite să vedem activitatea instalațiilor fixe petroliere și uh, a celor artizanale. Vedeți aici, prin datele MODIS, uh, detectăm prin activitatea termică, prin harta termică, activitățile de pe acest teritoriu. Dacă ne uităm la rafinării, vedem exact activitatea acestora uh, și prezența lor pe hartă. Putem vedea, de exemplu, două câmpuri de petrolifere care sunt în activitate și o zonă de rafinării. De exemplu, aici vedem uh, câmpul de extracție în vestul Palmirei. Vedem aici uh, o densitate puternică termică, ceea ce ne confirmă prezența unei activități și uh, după datele Sentinel-2 se confirmă pe infraruj roșu exact uh, activitatea de care vă spuneam pe hartea dinainte. Imaginile Sentinel-2 ne-au permis să și uh, identificăm rafinările artizanale și extracțiile artizanale. Vedem aici, de exemplu, cele două zone unde detectăm două um, fumuri care se văd pe hartă și prezența unei uh, refinării artizanale, de asemenea pe partea cealaltă. Vedem aici și o panoramă a instalațiilor de rafinerie artizanală în zonă și a siturilor fixe. Vedeți cu verde cele active și cu galben cele artizanale active. Apoi, dacă le suprapunem cu zonuri, zonele de control ale actorilor în februarie 2017, vedeți cu gri zonele Daesh, verde cele ale rebelilor, roșu forțele guvernamentale și cu galben forțele kurde. Vedeți așadar că, de fapt, zonele de rafinării artizanale sunt în mâinile curzilor și Daesh. Și cele fixe sunt uh, în mâinile forțelor guvernamentale, dar și în mâinile curzilor și a, într-una dintre ele a de Daeshului. Mulțumesc, cam atâta vreau să vă prezint. Thank you. Vă mulțumesc foarte mult stimată doamnă și stimați domn, pentru prezentare. Dragi colegi, aș dori să vă recomand să vă uitați mai atent la analiza profundă a Departamentului de Politici despre situația din uh, zonă. Vă mulțumesc foarte mult și o zi bună. Acum trecem mai departe la punctul numărul 9 dar înainte să trecem la punctul 9, aș vrea să vă amintesc că acest punct se desfășoară cu ușile închise, deci numai membrii care au dreptul să rămână aici, oficiale ai Uniunii Europene, ai uh, Parlamentului și cei invitați uh, pot să stea aici, dar nu restul persoanelor care trebuie să părăsească sala acum.